Goedendag collega's. Het zal eh, voor sommigen onder jullie een beetje verbazingwekkend zijn dat jullie mij uh, in de voor... Bună ziua, dragi colegi. Poate vă surprinde că mă vedeți pe mine la prezidiu. Dar eh, doamna Gresle nu poate fi prezentă altul de noi în această după amiază și înainte de ora 4 nu era disponibil niciunul dintre vicepreședinți. Derek Von va veni la ora 4, deci până atunci este o onoare pentru mine să fiu la prezidiu. Și se pare pentru că sunt decanul de vârstă în această comisie. Sunt în Parlament din 99. Dar, bine, mă, rog, mă scuzați, nu sunt decanul de vârstă, am cea mai lungă experiență în această comisie. Și deci Derek uh, va lua, uh, va lua locul la ora 4, iar acum uh, începem cu primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi, pe care cred că ați primit-o, dacă nu aveți observații, se consideră adoptată. În newsletterul nostru aveți regimul lingvistic. Suntem transmiși direct pe internet, ca de obicei. Iar la punctul 3 aveți procesul verbal al reuniunii de pe 11 și 18 ianuarie. Dacă nu aveți comentarii, observații până la sfârșitul reuniunii, atunci eh, se consideră adoptate. Ajung acum la primul punct important de pe ordinea de zi, punctul 4. Vom avea un schimb de păreri cu președinția bulgară. Vreau să-i urez bun venit uh, Marinelei Petrova, viceministru de finanțe. Iar subiectul reprezintă recomandarea Consiliului privind descărcarea pe 2016. Bun venit, încă o dată vă spun și uh, vă dau cuvântul imediat, după care avem și un uh, um, schimb de păreri. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ce scuze că sunt răgușită. Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, este o onoare pentru mine că am ocazia să vă vorbesc uh, astăzi și să vă prezint concluziile și recomandările Consiliului privind descărcarea pentru comisie spre aplicarea, executarea bugetului pe 2016, ca, așa cum este prevăzut la articolul 319 al tratatului. Consiliul uh, consideră că exercițiul de descărcare este foarte important. Este important ca ca fondurile europene să fie folosite în conformitate cu regulile și ca cheltuielile să respecte principiul unei gestiuni financiare solide. Consiliul ECOFIN a adoptat recomandările pentru acordarea descărcării de gestiune Comisiei pentru executarea bugetului pe 2016 pe data de 20 februarie. A adoptat uh, recomandări de descărcare pentru agențiile descentralizate, agențiile executive și întreprinderile comune. În recomandările sale, Consiliul subliniază un număr de elemente care, din punct de vedere al Consiliului, ar trebui să fie monitorizate și aplicate de către toți uh, Uh, toate părțile implicate fără întârziere. Pe de o parte, Consiliul salută faptul că pentru prima dată de când Curtea a început să ofere o declarație de asigurare în 1994, oferă aceasta un aviz calificat în ceea ce privește legalitatea și, regul, și caracterul reglementar al plăților și nu unul negativ. Uh, mai mult, Consiliul salută reducerea treptată a nivelului estimat de eroare semnalat de curte în ultimii ani. Pe de altă parte, este păcat că nivelul estimat de eroare raportat de curte pentru plățile în 2016 de 3,1% depășește sistemul de referință de 2%. Iată de ce Consiliul uh, subliniază din nou nevoia de a se îmbunătăți sistemele de gestiune financiară și în ceea ce privește nivelul uh, de erori estimat la nivelul tuturor politicilor. Trebuie să recunoaștem să, recu- să recunoaștem realizările care au avut loc, iar în acest context Consiliul uh, uh, uh laudă eforturile și acțiunile luate de Comisie și de statele membre este pozitiv faptul că piața și um, cheltuielile de sprijin direct de la Republica 2 nu au fost afectate de erori materiale în 2016. Acest rezultat este cu atât mai pertinent cu cât piața și sprijinul direct reprezintă trei pătrimi din cheltuielile de la această rubrică. Cu toate acestea, mai e cale lungă de bătut. Consiliul solicită atât Comisiei cât și statelor membre să aplice recomandările curții solicită în egală măsură statelor membre să continue cooperarea cu Comisia și să facă din sporirea calității o prioritate, mai degrabă calitatea decât cantitatea, în ceea ce privește verificările la, uh, de, la primul nivel pentru a preveni și detecta erorile, Consiliul subliniază faptul că controalele au și ele costuri aferente, ținând cont complexitatea politicilor și a programelor. Iată de ce trebuie să se găsească un echilibru între riscul de eroare și costul controlului și auditului, punând accent pe controle mai bune, mai degrabă decât pe sporirea numărului acestora. Vreau să, vă, vreau să subliniez faptul că prevenirea este mai bună decât uh, redresarea. Comisia ar trebui să aplice măsuri de prevenire, cum ar fi întreruperea și suspendarea plăților, în conformitate strânsă, bineînțeles, cu regulile aferente. Consiliul uh, subliniază și nevoia de a aplica în continuare corecții financiare și uh, recuperări de sume care să corespundă, bineînțeles, care să respecte regulile pertinente pentru a ocroti bugetul european. În acest context trebuie spus că Consiliul regretă faptul că nu toate părțile implicate că nu au folosit toate părțile implicate informațiile disponibile pentru a preveni, detecta și corecta o proporție semnificativă a erorilor. Acest lucru ar fi redus în mod substanțial nivelul estimat de eroare, ajungându-l mai, aducându-l mai aproape de pragul de materialitate la nivelul tuturor capitolelor legate de cheltuieli. În ceea ce privește securitatea și cetățenia, Consiliul salută faptul că pentru prima dată Curtea a inclus în raportul anual un capitol separat privind aceste politici încurajează curtea, în egală măsură, să aibă în vedere, să aibă în vedere consolidarea sferei de audit în acest domeniu pentru a oferi recomandări, informații privind performanța și rata erorii pentru următorii ani. Mai mult, Consiliul subliniază faptul că cheltuielile din acest domeniu au sporit în ultimii ani, mai ales în ceea ce politicile legate de migrație. Iată de ce consider că a venit vremea să sporească intensitatea auditării. Aș vrea să, să vă sugerez, stimați membrii, faptul că ați putea să uh, solicitați curții să adâncească controlul și pe această rubrică. Iar în cele din urmă, Consiliul cere Comisiei statelor membre să rezolve problemele identificate de curte în momentul în care s-au aplicat sisteme de control în domeniul migrației și securității. Acum, în ceea ce privește gestiunea financiară și bugetară și caracterul previzibil al finanțării Uniunii Europene. Uh, Decalajul între creditele de plăți adoptate și folosite a crescut în 2016, iar Consiliul ia notă de acest lucru. Trebuie să fie recunoscut faptul că presiunea asupra plăților va crește și ea în următorii ani. Acest lucru este de așteptat, iată de ce Consiliul cere Comisiei să, anticip, să poată anticipa o rambursare corectă a plăților pentru a evita uh, lipsa de credite, iar observația curții cum ar fi că ralurile sunt în creștere este îngrijorătoare, iar Consiliul cere Comisiei să continue monitorizarea acestei chestiuni și să se asigure că există un echilibru între angajamente și uh, credite de plăți. O altă observație a curții care necesită mai multă atenție o reprezintă expunerea financiară din ce în ce mai mare a bugetului european, dat fiind um, uh, uh, Uh, garanțiile și obligațiile legale uh, iar în acest sens, Consiliul cere Comisiei să monitorizeze îndeaproape dezvoltarea și riscurile financiare asociate. Iar în cele din urmă, Consiliul cere Comisiei să îmbunătățească transparența, simpli, uh, simplitatea și răspunderea tuturor instrumentelor bugetare ale Uniunii Europene. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți, e vorba despre performanță. Uh, Obținerea de rezultate și uh, concentrarea asupra performanței reprezintă un lucru extrem de important, mai ales în contextul disciplinei bugetare și a resurselor limitate. Consiliul salută activitatea curții în ceea ce privește evaluarea rezultatelor obținute de la bugetul european și consideră că este un element important în ceea ce privește evaluarea anuală a gestiunii financiare solide, sănătoase a fondurilor europene. De ce încurajăm curtea să continue uh, Uh, sporirea accentului pus pe performanță în rapoartele sale anuale viitoare. Consiliul este de acord cu recomandările curții în ceea ce nevoia de a simplifica raportarea privind performanța. Acest lucru se poate face prin coerența obiectivelor, asigurarea coerenței obiectivelor și a indicatorilor incluse în uh, declarațiile de programe și în activitățile raportate de către diversele directorate generale ale Comisiei. Consiliul încurajează Comisia să își îmbunătățească în continuare capacitatea de raportare în ceea ce privește performanța, asigurând calitatea informațiilor și sporind transparența, lizibilitatea și uh, caracterul prietenos cu cititori, cu utilizatorii. O reportare mai echilibrată poate să îmbunătățească evaluarea performanței trecute. Acest echilibru poate fi obținut prin prezentarea informației nu numai prin exemple pozitive, ci și în ceea ce privește provocările cu privire la atingerea rezultatelor și problemele, precum și eșecurile. Consiliul sublinează faptul că în acest cadru al performanței ar trebui să respecte echilibrul între uh, costuri și beneficii, rentabilitatea, deci în ceea ce privește informațiile cu privire la performanțe. E nevoie de indicatori necesari pentru a oferi datele necesare, fără să se creeze mai mult uh, povară administrativă. Numărul de obiective și indicatori trebuie să fie raționalizat și redus până la urmă. Doamnelor și domnilor, tot acestea fiind spuse, trebuie să vă reamintesc în final că nivelul de eroare estimat de curte nu este rezultatul unor măsuri de fraudă, ineficiență sau irosirea fondurilor propriu-zis, presiunea asupra finanțelor naționale și ale Uniunii Europene este o realitate în uh, contextul economic actual, ceea ce înseamnă că toate instituțiile și părțile implicate trebuie să gestioneze mai bine fondurile europene și să estimeze mai bine solicitările pe termen lung uh, de de flux de numerar. Trebuie să ne asigurăm că fondurile europene sunt folosite pentru a atinge rezultate care nu ar fi putut fi obținute altfel. Trebuie să transmitem un mesaj clar cetățenilor europeni și contribuabililor europeni că fondurile europene sunt folosite într-un mod răspunzător și uh, uh, controlat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamna Petrova, pentru această prezentare. Am uh, două persoane care s-au înscris până acum uh, la cuvânt. Mai dorește cineva? Tak moc krát děkuju. <clears throat> Děkuju za přednosený report. Většinou do, da, dostává slovo uh, koordinátor, ale potěš... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare uh, foarte la amplă și uh, mi-a dat direct mie cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Credeam că uh, raportorul a mai întâi cuvântul, ați spus că trebuie să se reducă numărul de obiective și indicatoare și, și um, indice în uh, uh, raportul de la cont. Așa se întâmplă, dar din păcate avem uh, adesea prea multe programe, dintre care prea puține sunt eficiente. Uneori ne-am dorit ca aceste programe să fie controlate mai bine. Iar în ceea ce privește ecologizarea, aici avem o problemă uh, Ecologizarea este o idee nemaipomenită, dar, din păcate, nu reușește să atingă obiectivele pe care le-am dorit și uh, deci le-am impus de la început și ar fi bine ca, din partea Consiliului, să se oglindească acest lucru mai mult uh, uh, și um, să sprijine mai mult Consiliul Parlamentului în acest sens, fiindcă dacă ceva nu funcționează, trebuie să ne gândim ce să facem, să schimbăm lucrurile înainte de a ajunge într-un punct unde orice schimbare ar fi prea, prea târziu. Se vorbea despre rata de eroare a indicelor. Pentru mine acesta nu este un parametru. Ce e până la urmă rata de eroare? Ce înseamnă o eroare? Să vedem ce se va, se va întâmpla pe viitor dacă Bulgaria hotărăște, de pildă, că că vrea să dea un exemplu bun uh, și că vrea să fie ciobanașul bun și că oile sunt uh, gestionate cum trebuie, păi atunci uh, Bruselul nu mai are niciun rost să controleze rata erorii și să informeze cu privire la probleme. Problema este că la nivel individual, la nivelul statelor membre, lucrurile merg cum trebuie. Dar eu spun întotdeauna, există state unde sunt probleme în ceea ce privește proiectele europene, dar au uh, rata erorii mai mică decât Republica Cehă, Bulgaria sau România. Și eu cred că asta ar trebui să fie simplificat și să ne gândim mai bine la cum putem să facem lucrurile diferit. Nu știu dacă Bulgaria poate să respecte această promisiune de raționalizare a activităților noastre. Eu constat acest lucru adesea, așa nume, statele membre când li se spune li se spune statelor membre că nu sunt permise aceste erori în rapoarte, dar dar am văzut ce se întâmplă, de pildă, în Cehia. Se specula dacă dacă că există, se spunea că există rapoarte și se specula dacă se facă publice înainte sau după alegeri. Eu cred că anchetele care sunt duse la bun sfârșit trebuie să fie mai importante decât orice, indiferent de perioada electorală sau neelectorală în uh, respectivele state membre. Oricum, mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi și vă rog să ne sprijiniți când vine vorba de încercarea de a schimba lucrurile, fiindcă noi, noi bine să sunt mai critici, dar critica este foarte importantă pentru activitatea noastră. De vertaling liep eventjes achter. De heer Sarvama. Da, domnul Sarvama. Thank you, madam. În rând, aici, alături de noi. Pe de altă parte, acest lucru nu ar trebui să se întâmple în mod excepțional și vreau să laud președinția bulgară pentru că are acest schimb de opinii cu noi. Deci e o problemă importantă pentru noi pe care o luăm în serios. Da, și noi suntem pentru abordare bazată pe riscuri, calitate care să primeze în fața cantității, o mai bună performanță a execuției bugetare, corectări financiare, corectarea ralurilor, mai multă transparență și simplitate. Chiar dacă nu este cel mai bun moment, totuși vreau să vă spun ceva. Noi cu toții ne gândim la cadrul financiar multianual, la CFM-ul post-Brexit. Siliu, care este poziția Consiliului. Sigur că nu mă aștept să ne spuneți uh, tot adevărul. Dar, dacă nu există o mentalitate deschisă într-o situație foarte dificilă, resursele proprii sunt bine văzute sau nu? Există deschidere știm că nu vom putea să continuăm uh, bugetarea, tuturor și pregătește o poziție foarte puternică uh, în ceea ce privește CFM-ul post-Brexit. Tocmai a avut uh, săptămâna trecută votul în Comisia pentru Bugete și vom avea votul în plenară în martie la Strasburg. Așadar, ar fi foarte important problemele importante. Mulțumesc. Da, CFM-ul, într-adevăr, o chestiune importantă pentru noi toți. Doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc, domnule ministru, pentru expunere. Eu sunt raportoare pentru descărcarea de gestiune uh, pentru Fondul European de Dezvoltare pentru anul 2016 o rată de eroare de 1,7% care se găsește din fericire sub pragul de 2% și costurile controalelor în această perioadă a emis o declarație de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea uh, operațiilor uh, subiacente operațiilor bugetare și um, Și cred că ar trebui să fim foarte atenți ca atunci când discutăm despre finanțarea pe viitor a Uniunii Europene să acordăm mai multă atenție și Fondului European de Dezvoltare și tuturor principiilor unei mai bune reglementări legate de operarea fondurilor, agențiilor, programelor. Acestea trebuie să fie bine structurate pentru ca să fie adaptate realităților. Împreună cu raportorii din umbră, aș dori să accept recomandările uh, referitoare la descărcarea de gestiune pentru Fondul European de Dezvoltare um, și aștept recomandările dumneavoastră referitoare la uh, noul cadru financiar multian, multianual și vom include, le vom include pe acestea în documentul pe care îl elaborăm. Avem încă timp până la depunerea amendamentelor. Mulțumesc, domnul Kovacov pentru munca uh, depusă la acest dosar. Și sunt de acord aici cu colegul meu, domnul Sarvama, și anume că există o problemă importantă pe care o cunoaștem cu toții, care urmează să se clarifice cu următorul CFM. Și voi merge chiar mai departe pe document uh, care acordă descărcării de gestiune un rol și mai important. Și concluziile pe care le vom trage ne vor ajuta să găsim uh, cele mai bune soluții atunci când de posibilități uh, precum uh, Cartea Unică de Norme, posibilități de a și altor posibilități de a descrește nivelul actual de eroare, mai ales în ceea ce privește politica de coeziune. Domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc doamnei ministru adjunct Petrova pentru această discuție pe care o poartă cu noi referitoare la descărcarea de gestiune pentru anul 2016. Eu sunt raportor pentru descărcarea de gestiune a Comisiei. Estimarea dumneavoastră pozitivă pe care ați prezentat-o o împărtășim în mare măsură. În același timp, Mă interesează cum a, s-a purtat discuția la Consiliu, pentru că am primit uh, o scrisoare de la ministrii uh, miniștrii Suediei și țărilor de jos, care au uh, votat Uh, diferit față de ceilalți miniștri, pentru că ei spun că, totuși, aceste norme care au fost stabilite de decenii în continuare nu sunt repetate, în continuare nu sunt respectate, uh, nivelul uh, erorii este în continuare mult prea ridicat, cu toate că recunoaștem că acesta a scăzut în ultimii ani, că e nevoie de un proces de descărcare de gestiune care să fie mai puternic orientat spre performanță, pe a vedea în ce măsură au fost uh, atinse obiectivele în cheltuirea fondurilor. Și deci sunt rezerve a, uh, din partea a două state membre care, nu în mod uh, explicit, dar totuși se, sunt critici la utilizarea, la adresa utilizării fondurilor structurale. Nu se vorbește deloc despre agricultură, deși și aici e o mare nevoie de reformă în ceea ce privește plățile uh, și putem să deplângem faptul că utilizarea fondurilor uh, structurale, cheltuirea banilor, în continuare uh, face obiectul unor întârzieri foarte importante în multe state membre Uh, și va fi nevoie de eforturi considerabile în anumite state membre uh, pentru a putea îndeplini obiectivele programelor operaționale. Uh, de asemenea, așa cum au spus și colegii mei deja, vrem să discutăm nu doar despre anul 2016, ci, și despre modul în care va fi conceput cadrul financiar multianual al Uniunii Europene și aici, sigur că nevoile financiare sunt, ca de obicei, mai mari decât posibilitățile care există. Trebuie găsit un echilibru și politica de coeziune și fondurile structurale mă tem să nu cumva să fie sacrificate în acest proces pentru că acest lucru nu ar fi deloc în interesul nostru. Politica de coeziune este unul dintre pilonii esențiale ai Uniunii Europene, care creează o legătură între diverse politici europene de la nivel european, la nivel național, la nivel regional și chiar dacă nu s-a uh, atins uh, pragul de semnificație de 2%, Totuși s-au făcut progrese și performanțele uh, statelor membre, realizările, investițiile făcute în ultimii ani uh, au dus la generare de creștere, de locuri de muncă și a ajutat multe state membre să oprim uh, vorbele și să devenim serioși. Mulțumesc. Avem o listă pe care am încheiat-o deocamdată, am să dau cuvântul uh, la Consiliu, abordarea descărcării de gestiune este una de rutină. Toate diversele texte referitoare la descărcarea de gestiune pentru noi, atunci când uh, discutăm despre descărcarea de gestiune, discutăm cu agențiile, o agenție foarte importantă a Uniunii Europene. Poate că s-au făcut uh, erori uh, referitoare la uh, procedurile de achiziții. Ce faceți la legată de descărcare de gestiune pe care trebuie să o acordăm noi Consiliului? După cum știți, de mai mulți ani, am de gestiune acordată Consiliului, atunci am uh, elaborat un document informal pentru a analiza relațiile între Consiliu și Parlament, pentru a vedea modul în care se desfășoară schimbul de informații. Acest document a fost A, uh, este un acord între Parlament și Consiliu, astfel încât uh, exercițiul să poată fi îmbunătățit, astfel încât anul acesta lucrurile să meargă mai bine. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Așadar, întrebarea mea este, există vreo posibilitate aveți idee când anume consultăm totuși serios unii cu alții? Am citit documentul dumneavoastră referitor la descărcarea descărcare de gestiune pentru comisie și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Țeller. Două state membre, Suedia și țările de jos, și-au exprimat o poziție destul de critică. Au trimis o scrisoare, uh, două țări, care sunt nemulțumite uh, de îmbunătățirea marginală a ratei de eroare. Și dacă ne uităm la uh, recomandările curții de conturi, de ani de zile, Curtea de Conturi, stat membru, uh, sunt responsabili. Statele membre cunoșteau aceste rate de eroare. Prin urmare, sunt cu toate responsabile în comun pentru această rată a erorii foarte ridicată. Când va avea loc o discuție la Consiliu între ministrii de finanțe pentru a se întreprinde? Și în cele din urmă, o, o ultimă întrebare. În Parlamentul European are loc un exercițiu referitor la descărcarea de gestiune. Încercăm să accelerăm această procedură avem uh, anul N plus 2 uh, referitor la descărcarea de gestiune. Încercăm să accelerăm această procedură. Avem uh, anul N plus 2. Deci noi am dorit să reducem această perioadă la N plus 1. Um, am trimis această propunere și curții de conturi. Este o chestiune care, că descărcarea pe care o asigur, pe care o uh, acordă ei în fiecare an ar putea să fie acordată mai uh, devreme. Deci, de exemplu, în luna mm, septembrie, în luna de decembrie și uh, atunci s-ar putea accelera puțin procedura. Întrebarea către Consiliu este, sunteți pregătiți? E pregătit Consiliul să se implice și el în această uh, accelerare a procedurii de descărcare de gestiune? Uh, Văd că nimeni nu mai dorește să intervină acum, așadar, doamnă Petrova, vă dau cuvântul pentru a răspunde la toate întrebările. Thank you. Uh, first, thank you for your interest and uh, for the many not very easy questions to me. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru întrebările adresate. Voi încerca să răspund la toate. Uh, Marja de eroare este peste uh, 2% mai ales la coeziune, dar și la dezvoltare rurală, dacă eliminăm plățile directe. Însă trebuie să știm și că există o, a existat o îmbunătățire în ultimii ani în acest domeniu. Deci, nu putem să ignorăm asta. Consiliul este, recunoaș, este conștient că există dificultăți cu nătățească procedurile la nivel intern, însă cum ele sunt prea complicate, uneori este foarte dificil. De ce probleme? O mai bună proiectare a programelor ar trebui să reducă rata de erori și să permită... Putea fi într-adevăr adevărat. Domnul Zehovski, știu însă Dumneavoastră aveți uh, o imagine de ansamblu asupra cifrelor din mai multe țări. De patru ani noi uh, ne uităm la aceste cifre și de fiecare dată când mă uit la aceste tabeluri, eu mă distrez foarte bine. Pentru că sunt anumite state care au uh, anumite probleme și au un tip de erori, au și o procedură specială pentru raportare către uh, curte sau către comisie. Din punctul meu de vedere, se poate vedea. Um, și sper că veți putea găsi o soluție. Mulțumesc. Uh, în ceea ce privește performanța și rezultatele din bugetul european, și aici era vorba de Um, ideea de a ne concentra mai degrabă pe performanțe decât pe erori. După cum spuneam, Consiliul salută munca curții privind evaluarea aspectului de performanță în raportul său anual. Ține, luăm notă de faptul că stabilirea unui cadru solid de performanță contribuie la buna finan- gestionare financiară a fondurilor europene și o evaluare a funcționării programelor în cadrul financiar multianual actual. În recomandările sale, recom Consiliul se aliniază cu recomandările curții pentru îmbunătățirea raportării de performanță, însă considerăm că asta trebuie făcut într-un mod echilibrat, trebuie stabiliți o serie de indicatori pentru a evita crearea unei povere administrative suplimentare. Trebuie să încercăm să găsim un echilibru între rata de eroare și o bună performanță a bugetelor. În ceea ce privește viitorul CFM, încă nu avem propunerea comisiei. Avem numai orientările sau când pe 2 mai uh, comisia își va publica uh, propunerea, uh, noi vom fi dispuși să și vom fi pregătiți să lucrăm la asta astfel încât să ajutăm președinția um, Uh, austriacă să uh, facă. Deci nu, nu ne dați nimic? Nu, nu ne dați chiar nimic, nici măcar un milimetru? Intervenție fără microfon din partea doamnei Petrova. Mă întrebam dacă asta înseamnă că nu ne veți da nici măcar un fel de indiciu, nimic. Aș putea să vă dau pare care îndrăzneală. Noi trebuie să rămânem la orientările oferite de șefii de stat, însă din punctul de vedere al președinției noastre este important să discutăm prioritățile politice și să vedem cum se potrivește bugetul european cu funcțiile principale uh, care trebuie finanțate și apoi vom vedea cum vor fi alocate uh, fondurile. Domnul Sarvama, acum știu cum să-mi reformulez întrebarea credeți ca președinție că ar trebui să discutăm întâi prioritățile reale, respectiv ce trebuie să poată face Uniunea Europeană și numai, de, numai după aceea să discutăm cât va costa și după aceea, deci prioritățile, care sunt sarcinile și provocările pe care ar trebui să le abordăm. Asta este cel mai important. Eu vin într-un minister de finanțe și întotdeauna avem constrângeri bugetare, deci nu putem să discutăm uh, doar priorități. După cum îmi spune Hans, trebuie să discutăm priorități pozitive, și, dar și negative. Deci, da, prioritățile sunt importante într-o primă etapă, dar trebuie să ținem cont și de constrângerile bugetare și de cele de timp, bineînțeles. Și când mă uit la ce s-a scris despre asta și despre faptul că se vrea să se discute întâi prioritățile și încă nu despre bani, mă tem că în vreo doi ani vom fi cam tot aici. Mai ales având în vedere faptul că există, avem de împărțit care sunt posibilitățile și apoi să vedem cum stabilim prioritățile în funcție de asta. Însă se pare că se ignoră asta complet. Bugetul UE este plătit în mare parte din contribuțiile statelor membre, ar putea cel 1% din PIB, dacă poate totuși sunt dispuse să uh, dea ceva mai mulți bani la buget, dar dacă se menține această abordare de a finanța cât mai puțin bugetul european, asta va afecta și priorității ce ne putem permite. Iar summitul de săptămâna trecută nu a fost foarte promițător, iar dumneavoastră aveți ghinionul să fiți să reprezentați președinția. Uh, ar fi interesant, totuși important, să aflăm poziția dumneavoastră, să vedem dacă sunteți uh, dispuși în președinția în acest mandat al Comisiei să ajungem la un rezultat. Pentru că dacă nu e cazul, atunci depășim alegerile europene, se va alege o nouă comisie și vom fi în 2020-2021. Și să ne grăbim puțin. Comisia cel puțin a promis că va veni cu propunerea sa în luna mai. Asta va fi încă în timpul prezenției dumneavoastră și cred că ar trebui să, să le amintiți uh, colegilor din Consiliu că trebuie să existe capacitatea de a acționa și compromisurile vor fi în a stabili uh, prioritățile în funcție de uh, fondurile disponibile. Deci ne întrebăm cât va primi agricultura, politica de coeziune va continua, ca până acum va exista o linie bugetară pentru migrație și ce facem în politica de dezvoltare și ce se întâmplă cu cercetarea. Cam acestea sunt întrebările la care trebuie să primim un răspuns. Însă, după cum spuneam, nu putem să ne permitem să pierdem timp, pentru că timpul trece, termenele vi le-am menționat și cred că obiectivul ar trebui să fie ca până în aprilie anul viitor să fie ajuns la un rezultat, iar președinția dumneavoastră va juca un rol esențial în acest sens. Um, thank you again for, for this intervention. Uh, indeed, uh... Mulțumesc. Într-adevăr, președinția noastră este prima din trei care se vor ocupa de uh, CFM dacă vom finaliza negocierile înainte de alegeri. Însă, propunerea vine la finalul președinției noastre, deci singurul lucru pe care îl putem face este să uh, îmbunătățim etapa explicativă și să ajutăm președinția austriacă să înceapă discuțiile și negocierile reale. Am discutat asta cu mare intensitate cu colegii din președinția austriacă și română. Contactul este unul foarte strâns. În mod realist, da, pentru că da, putem fi ambițioși, dar dacă alte țări nu sunt dispuse să fie, uh, trebuie să găsim un echilibru. Ce putem face pentru ultima lună și jumătate care va fi ultima parte a președinției noastre, uh, despre asta. Deci întâi prioritățile, apoi plafoanele și apoi calendarul. Și într-adevăr au existat uh, poziții diferite, însă ce pot să vă spun? Securitate, apărare, dar să avem coeziune chiar și cu reduceri și politică culturală cu reduceri, putem ajunge la final cu niveluri ridicate mai, și mai mari de cheltuieli. Deci trebuie să discutăm asta în paralel, dacă nu unul după altul. Președintele, poate trecem la celelalte întrebări? Doamna Capel, domnul Țelăr. So, um, Take your time. Okay, so I need to, to rearrange my... Uh, there was a question, your question, uh, Mr. Seller, on, on the Swedish... ...climate de acestea. Într-adevăr, în țările de jos au spus că salută uh, evoluția ratei de eroare, dar că li se pare insuficientă pentru un vot pozitiv. Dar este dreptul lor să facă. Însă, <clears throat> în general, majoritatea Consiliului a votat și de aceea nu, nu a fost o dezbatere prin care alte state membre au spus că nu sunt de acord. Nu a existat o reală dezbatere. Then on, on um, sorry, let me see. Stas, Mr. Stas, on the earlier discharge, yes, yeah, the early discharge, yeah. the final. De coordonare, începând cu rapoartele naționale furnizate curții de conturi, apoi pregătirea raportului de către Curtea de Conturi, apoi discuția la Consiliu și apoi recomandarea. Tocmai de aceea e greu să se agențiile, Consiliul și no, așa numitul non-paper, non-documentul, a fost prezentat la Coreper, iar Coreper a oferit un mandat pentru grupul de lucru competent la Consiliu. Sunt pregătite, se vor întoarce către Parlament. That's on, on, uh, on the, the... And how much time will that take? în cât timp se estimează că se va întâmpla asta? Nu știu, deoarece se discută numai la nivel intern. Întrebarea era despre cazul Olaf uh, împotriva EASO. Trebuie să pornim Trebuie să pornim de la Uh, premisa că Olaf în continuare anchetează și concluziile nu sunt finale. Iar uh, când ancheta va fi finalizată, va trebui să vedem cum asta ne afectează poziția față de această agenție. S-ar putea să urmeze o revizuire, însă deocamdată nu există niciun motiv uh, pentru asta agențiile. E bine, Consiliul se bazează pe documentele identificate în regulamentele financiare și pe rezultatele curții de conturi, conturi și rapoarte specifice. <clears throat> Luăm notă de cele, cele, cele spuse în ceea ce privește OLAF. Acesta este modul în care mm, procedează Consiliul. Nu pot să mm, spun că dacă este formal sau informal, dar uh, până acum lucrurile au fost în așa fel încât nu a existat niciun fel de tratament special al unei agenții separate. Domnul președinte, a fost o întrebare din partea doamnei Capel în ceea ce privește EDF și domnul Novakov a adresat cel o întrebare la care nu s-a răspuns. Și domnul Țelăr dorește să mai adreseze o întrebare. Domnule Țelăr. Doamnă ministru, știu că nu către dumneavoastră trebuie să mă adresez. Știu că dumneavoastră aveți o relație pozitivă față de puterile de codecizie ale Parlamentului uh, îi deranjează și doresc să evite asta prin uh, calendar, în sensul că o voce proprie și sunt convins că și următorul Parlament uh, va face exact același lucru. <clears throat> Iar membrii pentru a-și exercita drepturile. Mulțumesc. Yes, thank you. Da, mulțumesc. Pentru a-și exercita drepturile. Mulțumesc. Yes, thank you. Da, mulțumesc. Am luat notă de acest lucru și o să transmit mai departe mesajul dumneavoastră. În ceea ce uște... iar uh, din acest motiv, nu pot să vă răspund la întrebare. So, probably final question on uh, of Mr. Novakov. Was it about simplification? Și întrebarea vă uh, legătură cu performanța decât cu rata erorii. Simplificarea și fiabilitatea procesului trebuie să meargă mână în mână. Dar în poziția unor țări cum ar fi Suedia, Olanda, și Marea Da, am, am uh, și o întrebare în ceea ce privește faptul că ECA de câțiva ani, în raportul anual, deci uh, Curtea de Conturi au spus că statele membre ar fi putut să știe că există unele probleme, erori, iar întrebarea este dacă s-a discutat acest lucru la Consiliu între miniștrii de finanțe pentru a vedea cum se poate ajunge la o soluție. Pentru a se asigura că este or, există o răspundere mai mare a nivelul statelor membre, a nivelul administrațiilor, pentru a evita aceste plângeri care vin din partea Curții de Conturi Europene. Încă o dată, Aici este vorba de raportarea adecvată de către statele membre și de identificarea erorilor. Pentru detectarea erorilor nu au folosit-o pentru a detecta aceste erori și pentru a informa în acest sens, iar în acest sens Consiliul cere Comisiei și... Ik kijk nog eventjes rond in de zaal. Er is nog één woord. Haideți să vedem mij door dorește je Was ia gewend om Zeller. Uh, na die vraag en uw antwoord kunnen we... Voltaire care este legat de acordul de la Cotonou, care în anul 2020 uh, expiră. Și de deci, Parlamentul European cere ca Fondul European de Dezvoltare care este tratat în momentul de față în afara bugetului, nu este parte, ă, pentru a ă, completa fondurile fiduciare, cum ar fi ă, programe de ajutoare, de investiții pentru Africa pe viitor, astfel Fondul European de Dezvoltare să fie integrat în bugetul european, să fie utilizat pe... Ce să vă răspund, chiar dacă această întrebare nu are legătură direct cu descărcarea de gestiune. Pot să vă spun însă că va ține, va intra la următoarele negocieri privind CFM-ul și va exista o propunere a Comisiei în acest sens. Deocamdată pot să despre întrebarea dacă Fondul de dezvoltare european va face parte din buget sau nu. Noi, la nivel național, am vrea să nu se regăsească în buget. Deci, să rămână în afara acesteia în ceea ce privește negocierile și continuarea acordului de la Cotonou, aceasta este o întrebare care uh, uh, suficient de bun. Deci, mulțumesc foarte, schimb de păreri foarte bun, ați răspuns uh, sincer întrebărilor și cred că astfel de schimb de informații este foarte bun. Da, am vorbit prea mult, dar vreau să vă spun câteva cuvinte în concluzie. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de păreri foarte bună de a îmbunătăți uh, lucrurile în ceea ce privește uh, avizul de audit al curții și că um, avem și grijă. O așteptăm cu nerăbdare. Doamnelor și domnilor, vă urez uh, toate cele bune, mult succes în ceea ce privește activitatea dumneavoastră în contextul descărcării de gestiune pe 2016. Goed, dan gaan we naar het uh, volgende agendapunt. Dat is een speciaal... Bun, atunci trecem mai departe la un raport special al Curții de Conturi, domnul Kallenbach. Este uh, raportor privind, dez- privind programarea dezvoltării de dezvoltare rurală, mai puțină complexitate și un accent mai mare pus pe rezultate. avem uh, alături de noi un reprezentant al Curții de Conturi, domnul Janusz Wojciechowski, sper că nu v-am solicit numele. Dacă mi-a uh, permite, domnul raportor, uh, aș vrea să începem cu domnul Wojciechowski, după care vă dau dumneavoastră cuvântul, domnul raportor. Aveți cuvântul, domnule Wojciechowski. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you for correct pronunciation of my name. Mulțumesc, domnule președinte, și mi-ați, mi-ați pronunțat foarte bine numele. În numele Curții de Conturi Europene vreau să vă prezint raportul special dezvoltare, programarea pentru dezvoltarea rurală mai puțină complexitate și un accent mai mare pus pe rezultate. Vreau să vă fac o prezentare foarte scurtă, dacă se poate, dacă Merge prezentarea. We wait till that, that Să așteptăm să se rezolve partea tehnică. Avem o mică problemă. Dacă nu, nu se poate, vorbesc și pe prezentare. Da, merge acum. <laughs> Sorry. Yeah, as you have, go to the beginning. Sorry, I moment. You have to find the beginning. Okay. Ah. Okay, thank you. Mulțumesc. Știm prea bine că politicile de dezvoltare rurală joacă un rol foarte important în PAC. În Uniunea Europeană cheltuim uh, un, uh, am cheltuit un miliard de euro pe perioada financiară de șapte ani iar acest grafic vedem care este proporția între cei doi piloni ai PAC, dezvoltarea rurală reprezintă un sfert din cheltuielile agricole, 14 miliarde de euro anual, 58 de miliarde de euro pentru agricultură și 14 pentru plățile directe, 4 miliarde pentru instrumentele de piață și 14 miliarde pentru dezvoltare rurală. În acest grafic avem distribuția bugetului pentru dezvoltare rurală, principalii beneficiari Principal beneficiar este Franța, după care urmată de Italia, 11%, amândouă, pardon, cu 11%, apoi Germania 10%, Polonia 9%, România 8%. Cei mai mari beneficiari ai uh, programelor de dezvoltare rurale. Iar pe această hartă avem uh, zonele auditate. Avem 118 RDP-uri în Uniunea Europeană, fiindcă programele sunt uh, organizate la nivelul statelor membre în țări cum ar fi Polon- Polonia, România, Grecia, iar în unele state membre sunt organizate la nivelul regiunilor, cum ar fi în Germania, Italia, Spania. Am uh, examinat în mod direct 10 RDP-uri, Polonia, România, Austria, Grecia, Irlanda și uh, regiuni în Valonia, în Belgia, Baden-Württemberg în uh, Germania, la Rioja în Spania, Campania în uh, Italia și și pentru două am folosit o revizuire folosită de Serviciul de Audit Intern al Austriei, vorba despre Marea Britanie și Danemarca. Care sunt principalele concluzii? Îmi cer scuze, spune nevorbitorul. care au fost întrebările auditării? Principala întrebare a reprezentat-o eh, dacă accentul pe, pe performanță se oglindește în, eh, în cadrul existent, dacă RDP-urile au potențialul de așa ce contribuție la mai bune rezultate și dacă accesul pe performanță în procesul de programare Nu am auditat modul în care a fost această programare auditată de comisie. Care sunt principalele concluzii? RDP-urile au fost prea generale, prea lungi și prea complexe aceste programări. Procesul de programare a fost prea lung și aceste programări, dezvoltare rurală, RDP-urile au fost concentrate pe rezultate insuficient. Și vreau să vă spun oficial că că concluziile au fost că RDP-urile sunt prea largi ca structură, prea lungi, deci procesul de programare a fost prea, prea, uh, prea lung și au fost prea întârziate și prea puțin orientate pe rezultate. De ce spune că au fost prea mari? Iată aici, acest grafic, avem dimensiunea mărimea acestor RDP-uri. Și puteți constata aici că în perioada financiară anterioară, 2007-2013, dimensiunea medie a RDP-urilor Era 459 de pagini. Cel mai voluminos atunci era în Baden-Württemberg, peste 700 de pagini. Și cel mai mic în uh, Austria, 370 de pagini avea așa programare. Perioada 2014-2020, dimensiunea media a RDP-urilor era de 781 de pagini. În Grecia avem peste 1000 de pagini. Numai Irlanda, dimensiunea este mai mică, de, de 456. Și deci o diferență de o pagină față de 457 în trecut. Acum e cu o pagină mai scurt. Dar în general, se constată o creștere, o mărire față de perioada anterioară. După părerea noastră, aceste documente sunt prea lungi, prea complexe, iar Comisia Europeană cere prea mult statelor membre. Și am discutat foarte mult despre simplificarea pacului. Mi-amintesc că am fost la Parlament mai de mult când discutam despre asta la Agri și la alte comisii. Avem nevoie de simplificare. Iar uh, Copa Coceca, organizația fermierilor extrem de importantă, a dat o declarație oficială prin care a spus că simplificarea PAC este imperioasă. Iată de ce uh, e și acest obiectiv nu a fost uh, atins, fiindcă programarea este prea complexă. E greu și greu de înțeles pentru agricultori. Avem multe date și informații interesante pentru mediul universitar, dar nu pentru agricultori. Asta este o concluzie importantă. Apoi, spunem că ar RDP-urile au fost prea lungi și procesul de, procesul de programare a fost prea lung. Aici avem perioada procesului de programare, durata, în medie a fost uh, de un an, mă rog, 11,2 luni. Unele RDP-uri au fost pregătite mai rapid, alte au durat mai mult. Perioada, cum spuneam, este prea lungă, după părerea noastră. S-a pierdut prea mult timp. Următoarea concluzie este că RDP-urile au fost adoptate prea târziu. Și este momentul potrivit de a discuta acest lucru fiindcă suntem în aceeași perioadă ca în 2004-2011. E vorba de începutul discuțiilor despre următorul, următoarea PAC. Și vă rog să vă uitați la graficul de sus, unde este prezentată situația în perioada de programare 2017 2013 Prima propunere a Comisiei s-a făcut în iulie 2004. Regulamentul Consiliului nu aveam decât un uh, regulament al Consiliului atunci și doar un aviz al Parlamentului, deci așa, regulamentul a fost adoptat în 2005 și în 2006 totul era pus în aplicare. Regulamentele de aplicare au fost și ele adoptate, iar în 2007, primul an al perioadei de a cadrului financiar, totul era deja aplicat. Iar în această perioadă de, finan... perioadă de programare, 2011, Comisia a prezentat propunerea sa în octombrie 2011, regulamentele de la Consiliu și Parlament au fost adoptate la sfârșitul lui 2013. Pe 17 decembrie, regulamentele de a pune în aplicare au fost adoptate de către Comisie în 2014. mai uh, târziu decât înainte. Și în următorul grafic vedem care sunt consecințele practice ale acestei situații. Cum sau cadrul financiar este doar 21%. 79%, deci încă nu au fost chelt, cheltuiți. Iar rata absorpției era de 29%. Următorul grafic, s-ar putea să vă intereseze mai mult. Când ar trebui să fie adoptată noua politică agricolă și dezvoltare rurală, dacă vor fi adoptate după 2019, jurător uh, mai bine țintită și mai bine creată. Deci sunt prea generale, cum spuneam. Pentru o bună folosire a acestor bani avem nevoie de niște programe orientate mai bine către rezultate. Mai ales în ceea ce este obiectivele politicilor de dezvoltare. Vorbesc despre recomandările noastre. Cea mai importantă recomandare se regăsește în uh, rezumatul uh, de executare, unde recomandăm ca Parlamentul, Consiliul și Comisia ca la bun sfârșit o revizuire a cheltuielilor uh, mult mai aprofundată înainte de, de port foarte interesant. Da cuvântul acum, domnule raportor. Și-am mai înscris câțiva colegi la cuvânt mai ales raportorii din umbră, domnul Flanagan și domnul Novakov. Și domnul Agniu, și domnul Agniu, directorul uh, Unității Agricole A. Deci, dacă aveți întrebări, îl vom ruga și pe el să ne răspunde la sfârșit, poate. Dau cuvântul doamnei Kadenbach acum. Nog eens terugkomen, evenals de rekenkamer. Mevrouw Kadenbach. Uh, de Agri de la Comisie. Președintele, mulțumesc. Bine, am să dau cuvântul domnului Milucev de la comisie, care poate să răspundă uh, și la uh, cele spuse. Mulțumesc. Dezvoltarea rurală a devenit tot mai importantă pentru atât de mulți cetățeni ai Uniunii Europene. Și Dată fiind natura acestor programe și tipul beneficiarilor, poate că ar trebui să le adaptăm astfel încât beneficiarii să poată înțelege filozofia și logica în spatele acordării granturilor. Pentru că uneori, după ce mă întâlnesc cu cetățenii din aceste regiuni, am impresia că majoritatea oamenilor preferă până la urmă să meargă la bancă, să primească un credit și să plătească dobândile decât să treacă prin procesul de consultanță și să treacă printr-un, uh, prin niște proceduri uh, îndelungate și costisitoare. Uh, deci, dacă foarte mulți beneficiari nu înțeleg cum anume funcționează finanțarea pentru dezvoltarea rurală, ar trebui să schimbăm modul în care finanțăm, nu să încercăm să le explicăm de ce e de complicat procesul. Eu, spunând acestea, nu, nu vreau doar să critic situația actuală, dar cred că ar fi momentul potrivit acum să tragem învățămintele din uh, perioada de programare trecută și să ne gândim că data viitoare, dacă reușim să oferim finanțare suficientă pentru coeziune și mai ales pentru dezvoltarea rurală, trebuie să facem lucrurile astfel încât fiecare beneficiar să fie un ambasador al Uniunii Europene, un ambasador al acestor programe. Pentru că dacă nu, nimeni nu va fi fericit, nici uh, noi, care suntem cei mai buni uh, prieteni ai beneficiarilor aici în comisia noastră, nici beneficiarii, nici comisia, uh, ratele de eroare sunt ridicate. Și cred că a venit momentul la, acum, nu pentru o revoluție, ci pentru evoluție în programarea pentru dezvoltarea rurală, pentru 2021-2027. Uh, Vreau să îl felicit pe simatul membru al Curții de Conturi pentru acest raport de, de o calitate foarte ridicată pe care a trebuit să-l folosim în cel mai bun mod posibil, nu în cele din urmă, pentru a comunica mai bine situația, pentru că trebuie să um, facem cunoscute realizările de până acum, chiar dacă uneori este complicat, situația e dificilă, totuși am, am avut niște realizări importante și cred că ar trebui să le punem în lumină mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan! Um, thank you very much. Uh, as they say, information is power and... Uh... Mulțumesc. După cum se spune, informația este putere și, în orice caz, aceasta este informație puternică pe care putem să o folosim atunci când uh, formulăm uh, următoarele programe PAC. Mă uit la ratele de absorpție, cum le spuneți dumneavoastră, mai ales uh, pentru țara mea, Irlanda, care a trecut de la o rată de 52% la o rată de doar 38%. Singurul lucru care mă surprinde este că nu a scăzut și mai mult, pentru că am trecut de la o programare complexă la o programare și mai complexă. Și ar fi interesant de văzut uh, un grafic similar cu cele 52-38 uh, de procente, pentru a vedea ratele de absorpție din toate țările. Ar fi interesant de văzut un astfel de grafic în care defalcarea să ne prezinte sumele care au ajuns în cele din urmă la agricultori, pentru că oamenii s-au plâns foarte mult, dar în cele din urmă măcar au primit niște bani. Dar, în momentul de față, nu doar că sunt foarte complexe procedurile, dar din cauza acestei complexități, uh, Ehm, până la urmă, agricultorii nu prea mai rămân cu foarte mulți bani, pentru că ei trebuie să cheltuiască foarte mult eh, eh, pentru consultanță și așa mai departe. Și eh, în cele din urmă nu le rămâne prea mult decât foarte puțin bani și multe bătăi de cap. A fost clar din programul trecut că oamenii vor dori să participe dacă vor crede că ajung până la urmă și bani în buzunarele lor. Ce am reușit să facem? Da, în teorie este o idee bună ca statele membre să fie cele care elaborează programele, dar um, dacă un stat membru fixează, de exemplu, un obiectiv foarte scăzut, atunci va veni în cele din urmă uh, Uh, și va spune, păi noi ne-am nu numai... De plată agricolă. Eu am fost fermier și uitați-vă care sunt consecințele. Am putut observa uh, fonduri necheltuite. Este vorba de un sfert din întregul buget european. Asta spune raportul și o bună parte din acești bani în care uh, se plătesc facturile acumulate. Deci dacă aici banii nu sunt cheltuiți, administratori care sunt plătiți și speram ca Curtea de Conturi să ne ofere o, un procentaj al acest, acestora. Avem între părul dumneavoastră și uh, procedurile comisiei, asta sigur afectează și uh, comisia. Și iată, reprezentantul comisiei parții acum. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult. Eu nu sunt uh, membra Comisiei uh, pentru Control Bugetar, uh, sunt membra Comisiei Agri și mă mulțumesc că m-ați invitat la această dezbatere. Am întârziat puțin fiindcă am fost la altă comisie, dar vreau să fac câteva întrebări concrete. Fiindcă mi se pare foarte intim că rata de absorpție, mă rog, nu e extraordinară. La noi 13%, atrage atenția acest lucru. Eu vreau să fac o întrebare mai ales, uh, să adresez o întrebare mai ales Comisiei, în ceea ce privește un parametru despre care s-a vorbit, așa numele 18 programe de dezvoltare rurală, unul al statului și 17 de la regiuni, ale celor 17 regiuni. De execuție mai bună sau mai proastă, fiindcă acesta este un element prin uh, Constituție hotărât. poate l-ați, ați vorbit despre asta, pentru că eu am uh, ajuns mai târziu, îmi cer scuze. Al doilea pilon uh, care sunt diferite, bineînțeles, este țări cu mai multe resurse și țări cu resurse limitate sau regiuni cu resursarea și apoi să se demareze programul. Deci iată de ce vă spun că în cazul crizei uh, lucrurile nu stau la fel. Eu văd în această dezbatere care și și prefer ca banii să se întoarcă în uh, bugetul european și să fie apoi redistribuiți tuturor asta acestor programe de cofinanțare, de cofinanțate de către stat și de regiuni. Și încă o întrebare, ultima pe scurt. Ați vorbit în uh, cadrul financiar actual și cadrul financiar, dar bine, asta poate e dezirabil, dar acest lucru nu se poate întâmpla acum, poate cu reforma din, 20, din 2014. Și eu mă îndoiesc totuși că se pot, a, se vor aproba de către Parlament în timp util aplica o nouă politică mai a, adaptată nevoilor actuale. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta, mai ales din partea Curții de Conturi? Credeți că Aș vrea să știu ce părere are tribunalul, fiindcă după curtea de conturi, mă scuzați, pentru că nu este deloc ușor și ne va afecta nu numai în ceea ce vește acest cadru financiar. Că și alți, alte comisii își trimit membrii la comisia noastră pentru a contribui la dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Voi începe prin a da cuvântul comisiei. Thank you very much. Um, <clears throat> and... Din nou intervine chestiunea complexității politicii și a complexității pentru beneficiarii finali. S-a vorbit și despre consultanți. Dacă serviciile de consultanță funcționează foarte bine, va fi mult mai ușor pentru producătorii agricoli să primească recomandările necesare și să aibă acces la granturi mai degrabă decât care. Iar în viitor va ține de statele membre să definească exact ce va fi complex și ce va fi simplu pentru beneficiarul final. De fapt, în final, acum în perioada aceasta avem măsuri europene. După cum spuneam, acum nu noi facem viața mai grea agricultorilor. Noi prevedem numai ce este în regulament. Dacă în viitor, în regulament, vor fi numai cerințele de bază pentru intervenții, intervențiile vor fi torilor lor. Domnului Flanagan aș vrea să-i răspund. Este un subiect foarte important uh, Uh, pentru noi la Comisie în ceea ce privește uh, obiectivele, țintele stabilite foarte jos, ridicate deja în comunicare și lucrăm acum la obiectivele specifice ce vor fi definite în legislație, iar pe baza acestor obiective vom avea un anumit nivel de ambiție. În momentul de față încercăm să definim indicatorii, vorbim despre trei grupuri de uh, Uh, indicatori, uh, impact, rezultat și uh, producție și pe baza acestora, împreună cu statele membre, vom defini nivelul de ambiție. Difi... Mm, viitoarele prevederi care vor conține ambele piloane vor fi um, ur, urmează să fie adoptate de comisie. Și nu vor fi stabilite aceste uh, obiective scăzute pentru că și comisia va interveni aici. Apoi, în ceea ce privește Regatul Unit, mai degrabă se adresează colegilor de la Digi Buget, însă domnul Wojciechowski a vorbit despre faptul că trei sferturi din uh, cheltuieri sunt în primul pilon. Deci în primul pilon nu sunt aceste procentaje scăzute, sunt procentaje mai ridicate. Deci PAC este mult mai bine reprezentată în cheltuieli. Dezvoltarea rurală, aș spune din nou că nu ne îngrijorează. Acum suntem la 25% în medie. Bineînțeles, există semne de întrebare pe aici, pe acolo, în anumite regiuni, în anumite state membre și cooperăm uh, cu acestea la reuniunile noastre anuale pentru ca banii să fie cheltuiți mai bine și mai repede, însă nu suntem îngrijorați de niveluri și nu considerăm că ar exista un mare pericol în momentul de față. Doamna Aguilera Garcia. La prima întrebare pot să vă răspund direct. Nu, nu există o legătură între Uh, statele membre care acționează la nivel național sau la nivel regional. Pot să dau exemplul Germaniei, este un stat federal, uh, programele landurilor funcționează foarte bine și de cele mai multe ori foarte rapid. În alte state membre, de exemplu Franța, acum sunt uh, mai nou regiuni, în unele regiuni cheltuielile merg foarte bine, uh, Uh, sunt peste medie. În Spania, nu am vorbit despre Spania, dar uh, ați dat noastră exemplul uh, absorpției scăzute și aprobării târzii a programelor. Când s-a întâmplat asta, eu mă, mă ocupam de Spania și pot să vă spun că a fost un efort foarte mare să cooperăm cu regiunile spaniole pentru a se adopta programele la timp uneori am avut și probleme politice pentru că din cauza um, absorpției uh, scăzute uh, și uh, nu au vrut să continue cu, cu farmici pentru dezvoltare rurală. Și știți că în anumite cazuri, în anumite regiuni, de exemplu, există rate mai ridicate de finanțare. Bineînțeles, este uh, un, uh, o discuție Uh, foarte largă și uh, nu ține de nivelul meu uh, să decid posibilitatea de a avea cofinanțare foarte scăzută, poate chiar zero. Iar apoi, o întrebare dumneavoastră pozitivă la raportul nostru. Aș dori să răspund în limba polonă, dacă îmi permiteți. Odpowiadając na, już teraz na kolejne pytania, pani, pani Kadenbach bardzo... Mulțumesc. Întâi, doamna Kadenbach. Vă mulțumesc pentru întrebare. Noastră sunteți raportor, vă mulțumesc pentru reacția pozitivă de pe urma publicării acestui raport și vă mulțumesc și pentru observațiile făcute. Ați spus că Curtea de Cont și de asemenea vom publica un document de analiză care um, va face un fel de rezumat al experiențelor din ultimele rapoarte. Înțelegere, cred că lucrăm împreună pentru binele comun. Binele comun este să adaptăm PAC la cerințele, nu să fie mult prea complicată sau să fie nevoie de consultanți ca să beneficieze pe urmă. iată misa noastră pentru această politică. Domnule Flanagan, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru observația dumneavoastră și mulțumesc și domnului Agnew care s-a referit vizie oficial în acest sens, însă voi face tot ce voi putea pentru ca aceasta să fie preluat în planul de activitate pentru 2019. Deci o analiză, avem date precise referitor la acest subiect. Domnul Agnew s-a referit la uh, proporția uh, alocată Regatului Unit, 5 în momentul respectiv. Uh, Um, Polonia, de exemplu, a făcut unele uh, transfer, uh, transferuri între uh, piloni. E posibil acest lucru. Absorpția din Spania în momentul de față, într-adevăr, e foarte interesant. În controlele privind dezvoltarea rurală am atras atenția asupra acestui element. Este o chestiune politică, pentru că uh, E vorba de modul în care funcționează statele membre, e vorba de uh, care este diferența între nivelul național și cel regional. Închei aici, domnule președinte, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta astăzi acest raport